Uh, uh, Stimați colegi, domnilor și domnilor, să începem ședința noastră. Îmi cer scuze față de interpreții germani, voi vorbi în limba engleză astăzi, din semn de respect pentru invitatul nostru de onoare. Am plăcerea pe, să vi-l prezint pe domnul Phil Angelides, care stă aici la stânga mea care a fost președintele uh, Comisiei de Anchetă cu privire la criza financiară, care a fost înființată în mai 2009 în Statele Unite și care și-a publicat raportul final în 13 februarie. Am început așadar nu în același timp, dar ne-am suprapus și este o plăcere, am avut plăcerea să mă întâlnesc cu domnul Phil Angelides și cu echipa sa anul trecut uh, în cadrul unei delegații la Washington. Uh, domnul Phil Angelides s-a întâlnit cu eurodeputații prezenți și cu membrii guvernelor și deja am avut un schimb de opinii. Până acum, Phil și echipa sa au terminat activitatea lor, au prezentat uh, rezultatele și noi pregătim în acest moment raportul final. Amendamentele sunt pregătite și vom avea un schimb de opinii mâine și peste câteva săptămâni. Nu vreau să intru în prea multe detalii, dar voi spune doar că domnul Angelides este foarte cunoscut în sectorul public și privat din Statele Unite. Are o mare experiență, în special în ceea ce privește protecția investitorilor, reforma uh, piețelor corporatiste, a fost membru al guvernului în California timp de mulți ani și a fost trezorier al statului California și uh, California fiind un stat de mai mult de 40 de milioane de locuitori, înseamnă că e o poziție cu foarte multă responsabilitate. A fost trezorier din 1999 până în 2007 și acum a prezidat Comisia Specială privitoare la criza financiară, după ce a părăsit sectorul privat și a învințat propria sa firmă în domeniul imobiliar. Așadar, I-aș da acum cuvântul domnului Angelides. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc pentru onoarea de a mă invita astăzi. Domnule Clinț, vă mulțumesc uh, pentru invitația de a discuta raportul final al Comisiei de anchetă cu privire la criza financiară, inclusiv concluziile noastre despre cauzele aceste crize care a fost cea mai gravă de la depresiunea economică în V-am, ne-am întâlnit la Washington și sper că acest dialog poate să fie parte din dialogul între națiunea noastră și Uniunea Europeană și, fel, și să stabilim felul în care putem uh, proteja mai bine piețele financiare. Voi face Uh, o prezentare și după aceea voi răspunde întrebărilor. Uh, scopul comisiei noastre a fost să, să uh, găsească ce s-a întâmplat și cum pentru a înțelege de ce s-a întâmplat criza economică. Președintele și Congresul American ne-a dat sarcina de a examina criza financiară și economică din Statele Unite și să vedem ce a dus la uh, prăbușirea instituțiilor financiare majore care au eșuat sau ar fi eșuat dacă nu ar fi fost ajutate de către guvernul federal. În plus, uh, am trimis către procurorul general al Statelor Unite uh, și către orice procurori statali orice încălcări ale legii peste care pe care le-am fi găsit în uh, ancheta noastră. Concluziile pe care le-am prezentat uh, președintelui Statelor Unite, Congresului și publicului în 27 ianuarie uh, au fost bazate pe o cercetare bazată pe fapte care, care a durat mai mult de un an. Am examinat peste un milion de pagini, am intervievat peste 700 de martori și am avut 19 zile de audieri publice Raportul a fost publicat uh, pe internet și uh, sub formă de carte. În plus, acest raport împreună cu mii de documente, mărturii, au înregistrări audio uh, și transcrierea unor sute de interviuri, precum și cercetarea, se poate găsi pe site-ul nostru internet. Vă voi da noul site internet al nostru, avem un nou sit internet care are următoarea adresă fcic.law.stanford.edu Deci FCIC Law Stanford Edu uh, Comisia noastră și-a încheiat munca în 13 februarie. Unii din sectorul financiar și de pe Wall Street și din uh, domeniul politic care vor să păstreze status quo-ul, poate vor să uite evenimentele crizei sau sugerează că nimeni nu ar fi putut să prevadă ceea ce s-a întâmplat. Însă, dacă nu învățăm din istorie, nu vom putea depăși niciodată. Nu o vom putea depăși niciodată. Acest raport identifică responsabilități, demontează mituri și încearcă să explice cum s-ar fi putut evita criza. Încercăm să menționăm istoria, să o înregistrăm, nu să o rescriem și nici să nu permitem rescrierea istoriei. Această criză financiară a avut consecințe majore în Statele Unite și în țări de peste tot, de pe glob. Cu toții așteptăm semne de redresare, însă nu trebuie să nu, nu trebuie să uităm că această criză va avea un impact asupra economiei noastre timp de o generație. A afectat economii întregi, gospodăriile din Statele Unite și și din Europa. Țara noastră încă se resimte după acest cataclism. În ziua în care ne-am publicat raportul, mai mult de 26 de milioane de americani erau șomeri uh, sau lucrători temporari peste 11 trilioane de dolari dispăruseră. 4 milioane de familii uh, fuseseră executate silit și se estimează că acest număr va crește până la 8-13 milioane. Oameni care au, au respectat toate regulile, acum se tem de securitatea viitorului lor. În ultimii 10 ani au existat multe dezbateri în Statele Unite în legătură cu uh, decizia guvernului nostru de a acorda asistență financiară pentru a acelor firme, companii care erau considerate prea mari pentru a ieșua. Ce s-a întâmplat în 2008, încât am fost uh, ale puși în fața a două alternative extrem de dureroase. Fie să vedem uh, colapsul sistemului nostru financiar sau să injectăm trilioane de dolari din partea contribuabilului în companiile uh, private, atâta în timp ce milioane de cetățeni încă își pierdeau locurile de muncă și economiile de o viață. Am ajuns la șase concluzii majore. Vă, le voi descrie pe fiecare. În primul rând, am ajuns la concluzia că această criză era evitabilă. În ciuda opinia, opiniei multora din cercul uh, economic și financiar, au existat multe semne de alarmă. Acestea au fost ignorate sau neluate în seamă. Este foarte clar că această calamitate a fost rezultatul acțiunilor, inacțiunilor și uh, gândirii proaste a oamenilor. Nu a fost uh, rezultatul unor uh, activități inevitabile. Este important să înțelegem că nu au fost gestionate bine riscurile dintr-un sistem financiar care era esențial pentru țara noastră și pentru lume. A existat o explozie a uh, Uh, împrumuturilor și a titrizărilor uh, cu risc înalt și au crescut prețurile la imobiliare uh, în mod nesustenabil. În 2004, FBI avertiza că o creștere în frauda ipotecară avea potențialul de a deveni o epidemie care să aibă un impact la fel de mare ca și criza din, de la sfârșitul anilor 80. Au existat și alte semnale. Activitățile de tranzacționare riscante au crescut exponențial, piața nereglementată de produse derivate a explodat și uh, firmele au început să se bazeze pe împrumuturi pe termen scurt. Însă a existat un uh, mediu prevalent de permisivitate. Raportul nostru menționează uh, foarte multe Uh, momente în care liderii nu au acționat. Există dovezi extrem de multe ale eșecurilor. Banca Federală a Rezervelor nu a acționat în fața acestui val de ipoteci toxice. Firmele, uh, companiile financiare au uh, cumpărat și au vândut acțiuni ipotecare pe care nu le-am examinat și nici nu au vrut să le examineze. Uh, Wall Street a creat mai mult de 1,6 trilioane de dolari de titluri uh, legate de ipoteci. Din 2000 până în 2007, Moody's a, uh, a dat un rating de AAA A la mai mult de 45.000 de, de Uh, titluri ipotecare. Comparați acest lucru cu faptul că existau doar șase companii de rating AAA la începutul anilor, anului 2010, la, la începutul anului 2010. Niciunul dintre aceste lucruri nu a fost uh, uh, o calamitate naturală. Dacă acceptăm uh, faptul că uh, acești oameni nu dacă nu acceptăm faptul că inacțiunile au determinat criza, atunci criza, atunci criza se va repeta în viitor. Lucrurile s-au datorat uh, faptului că multă lume credea că există capacitatea autocorectare a pieții și de a se desfășura o activitate polițienească, să zicem, uh, independentă fostul uh, președinte al Rezervei Federale, domnul Greenspan și alții, și sprijiniți de mai multe administrații prezidențiale și congrese care au avut încredere în dereglementare. Raportul nostru descrie modul în care lacune în supravegherea guvernamentală asupra unor părți cheie din sistemul financiar, în care mii de miliarde de dolari erau uh, expuși riscului o piață deosebit de mare de derivate în sistemul over-the-counter și Uh, o parte a sistemului bancar mai puțin reglementată la, într-o zonă gri. S-a permis firmelor financiare să-și aleagă organismele de reglementare preferate unele dintre cele mai slabe. Cu toate acestea, nu acceptăm puncte de vedere că organismele de reglementare nu au dispus de puterea de a proteja sistemul financiar. Chiar cu aceste lacune, aveau putere mare în mai multe domenii pe care au ales să nu le folosească iar unde organismele de reglementare au considerat că nu au autoritate, puteau să creeze noi puteri pentru a-și îndeplini misiunea. O să încerc rapid să dau patru exemple din raport unde o intervenție puternică eficace ar fi reușit să schimbe lucrurile. Rezerva Federală a fost singura entitate care avea puterea să oprească împrumuturi uh, lipsite de control în domeniul ipotecilor. Avea capacitatea, dispunea de informații și de responsabilitatea de a interveni înainte ca această criză să intervină, dar nu a făcut-o. Comisia pentru titlul de valoare și bursă ar fi putut să ceară o mai mare capital să pună capăt practicilor riscante, dar nu a făcut-o. Banca Rezervei Federale din New York și alte organisme de reglementare ar fi putut să combată excesele băncilor pe care le supraveghează, cum ar fi fost Citigroup, care și-a mărit în ce privește aceste tipuri de valoare riscante, dar nu a făcut-o. Factorii eh, de politică și de reglementare ar fi putut să pună capăt acestor eh, practici periculoase, dar nu au făcut-o. Raportul nostru descrie de asemenea cum organismele de reglementare au continuat să dea rating instituțiilor eh, pe care le supravegheau ca fiind sigure și sănătoase în ciuda dovezilor contrare. Și caz după caz au degradat clasificarea pe măsură ce se apropiau de prăbușire. Nu a fost o surpriză pentru comisie că industria financiară puternică, plină de bani, eh, dorea să existe o reglementare mai slabă. Ce ne-a deranjat a fost faptul că lipsurile în supraveghere au privat națiunea noastră de un control puternic și independent în acest domeniu important al economiei. Liderii publici care trebuiau să protejeze sistemul financiar și stabilitatea economiei ne-au dezamăgit. În al treilea rând, am constatat că eșecurile extrem de puternice în guvernanța corporatistă și gestionarea multor instituții financiare erau o cauză cheie a crizei. 30 de ani de dereglementare, de supraveghere slăbită au avut un impact substanțial asupra sistemului financiar și a modului în care desfășura activitatea firmele financiare. Unii credeau că firmele o să se apere în mod natural de asumarea de risc fatal ca formă de autoapărare și că aceste instincte pentru autoapărare ar proteja și interesul public. Cu toate acestea, din uh, examenul pe care l-am uh, efectuat, au fost uh, exemple șocante de elemente slabe în domeniul guvernamental. Companiile financiare au acționat în mod irresponsabil și imprudent, inclusiv firme de la AIG, Bear Stearns, Fannie Mae, Lehman Brothers și Merrill Lynch, ca să dau doar câteva nume filozofia de neintervenție guvernamentală și deciziile tot mai periculoase de afaceri a firmelor financiare au mers mână în mână. Prea multe dintre aceste firme au acționat irresponsabil, asumându-și riscuri prea mari cu prea puțin capital, cu o dependență prea mare pe finanțare pe termen scurt. A existat o schimbare fundamentală cu trecerea timpului la aceste instituții, mai ales la marile bănci de investiții și la holdinguri bancare care și-au uh, concentrat activitățile pe tranzacții riscante care aveau uh, profituri foarte mari. Multe dintre aceste companii au, și-au asumat expuneri uriașe, acordând celor care dădeau împrumuturi să creeze, să ambaleze, să reambaleze și să vândă mii de miliarde de dolari de titluri de valoare legate de ipoteci. Unele instituții financiare s-au extins în mod excesiv pentru a mai putea să facă față unor probleme și în niciun caz nu puteau face față falimentelor. Prea adesea, gestionarea riscului a devenit justificarea riscului Sistemele de despăgubire într-un mediu de concurență cerbă și reglementare ușoară i-au uh, recompensat pe cei care pariau sume foarte mari, iar uh, elementele negative erau ignorate. Cele mai mari instituții financiare au fost cele care au pus în mișcare această piață după ce instrumentele respective au fost dereglementate complet în anul 2000. După acea acțiune, piața pentru aceste produse derivate a ieșit de sub control, a scăpat de sub control crescând la 673.000 de miliarde de dolari până în 2008. Am tras concluzia că derivatele counter au contribuit în mod semnificativ la această criză. Raportul nostru explică <clears throat> sistemul de pârghii nelimitat, lipsa de transparență, lipsa de cerințe de capital, concentrările de risc care s-au dovedit atât de dezastroase. Arată și cum derivatele de credit au uh, dat la această frenezie în domeniul ipotecilor, amplificând pierderile din colapsul bulei locuințelor. În al patrulea rând, am dat detalii privind acest amestec exploziv de împrumuturi excesive, investiții riscante și lipsa de transparență care au făcut sistemul să se ciocnească cu momentul crizei. Această constatare este legată de eșecurile în guvernanța corporatistă și reglementare, dar merită atenție separată din partea comisiei noastre. În anii de după 2000, de dinainte de 2008, multe instituții financiare au împrumutat până la limită, funcționând cu capital insuficient și lichidități insuficiente, au devenit uh, susceptibile pentru probleme financiare sau chiar prăbușire dacă activele lor au înregistrat scăderi chiar modeste. Patru bănci importante, Bear Stearns, Goldman Sachs, Lehman Brothers, Merrill Lynch și Morgan Stanley, funcționau cu foarte puțin capital. La sfârșitul 2007, ratele lor de leverage erau de 40 la 1, adică la fiecare 40 de dolari în active era un singur dolar în capital să acopere pierderi. Deci o evoluție a pieții modeste de 3% contrară lor putea să consume întreaga rezervă de capital. Pentru a înrăutăți situația, o mare parte a împrumuturilor era pe termen uh, scurt în uh, piața de peste noapte, ceea ce a însemnat împrumuturi de zeci de miliarde de dolari care trebuiau să fie noite în fiecare zi. Băncile de investiții nu erau singure, de exemplu Fannie Mae și Freddie Mac cele două întreprinderi uh, aveau un astfel de raport de leverage de 75 la 1, iar Citigroup în 2007 avea un raport corespunzător de 48 la 1. Leverage-ul acestei instituții financiare a fost adesea ascuns în poziții derivate, extrabilențiere și prin efortul de cosmetizare pe măsură ce rapoartele financiare au fost făcute disponibile publicului. Există detalii în rapoartele noastre, cum ar fi cele de la Lehman Brothers și Bear Stearns, în care erau multe elemente importante care au fost ascunse. Datoriile excesive au fost exacerbate de natura activelor pe care le uh, cumpărau. Pe măsură ce piețele au devenit uh, legate de împrumuturi tot mai riscante, multe firme financiare au contribuit la acest efect. Transparența nu era o cerință și nu era nici dorită. Împrumuturi pe termen scurt uh, combinate cu lipsurile de la organismele de reglementare au mărit uh, șansele ca sistemul să se prăbușească. Sistemul uh, bancar uh, gri, care a evoluat în ultimele câteva decenii, nu a servit ca protecție împotriva acestor atacuri asupra băncilor. Până în anul 2008, rețeaua de 13.000 de miliarde în sistemul shadow banking a devenit mai mare decât sistemul bancar tradițional al națiunii noastre, de 11 trilioane de dolari. Pe măsură ce au existat aceste evoluții negative, lipsa de transparență, îndatorarea excesivă a capitalului inadecvat, activele riscante au dus la ce a urmat, cel mai la, pa- la panică. În al cincilea rând, am tras concluzia că factorii de decizie politică cheie nu au fost bine pregătiți pentru criză și uh, răspunsurile lipsite de coerență au contribuit la incertitudine și panică vedem cum uh, Departamentul Trezoreriei, uh, apoi uh, sub conducerea lui Ben Bernanke și Tim Geithner, care erau în poziția cea mai bună să urmărească piețele financiare, nu au fost pregătiți pentru evenimentele din 2007 și 2008 au uh, fost uh, împiedicați să facă ceea ce trebuia pentru că nu înțelegeau sistemul financiar pe care trebuiau să-l supravegheze, mai ales în anii de, dinaintea crizei. Lipsa de transparență în piețe cheie erau alte impedimente. Factorii de politică considerau că riscul a fost diversificat când de fapt a fost concentrat. În mod repetat, um, din primăvara lui 2007, factorii de politică au trebuit să facă eforturi pe măsură de efectul de contagiune s-a răspândit și să asigure că efectul acestei infecții va fi limitat. Au răspuns în mod ad hoc cu programe specifice, dar nu au făcut decât să contribuie la criză. Nu aveau un plan strategic cuprinzător pentru că nu au înțeles care sunt riscurile și elementele de interconexiune pe piețele financiare. Comisia a tras concluzia că funcționari importanți nu au recunoscut faptul că această prăbușire a pieții locuințelor putea să amenințe întregul sistem financiar. Dovezile sunt foarte clare. De exemplu, în iunie 2007, când uh, fondurile de risc Burstens uh, investiseră foarte mult în ipoteci și au uh, suferit o implozie, au fost considerate ca exemplu relativ unic, deși multe erau expuse acelorași riscuri. Într-un alt exemplu, Banca Rezervei Federale din New York încă dorea informații cu privire la expunerea creată de Lehman Brothers pentru mai mult de 900.000 de contracte cu derivate doar cu o lună înainte de prăbușirea firmei respective. Guvernul a decis să salveze Bear Stearns Apoi a plasat Fannie Mae și Freddie Mac într-o perioadă de conservare urmată de decizia rapidă de a lăsa Lehman să se prăbușească, să dea faliment, în timp ce AIG a primit asistență guvernamentală. Această abordare lipsită de coerență a contribuit la incertitudine și panică pe piețele în momentele cele mai fierbinți ale crizei. Elementul al șaselea și ultimul. Raportul nostru explică modul în care lipsurile din contabilitate și etică au atins niveluri răspândite în momentele dinaintea crizei. După cum am văzut, încrederea publică în aceste piețe sunt esențiale pentru bunăstarea noastră economică. Sănătatea, prosperitatea sistemului financiar și al economiei se bazează pe noțiuni de tranzacții corecte, responsabilitate, transparență dar după studii și investigații atente am tras concluzia că această criză a fost alimentată de lipsuri sistematice în contabilitate și în etică. Erau eșecuri nu universale, dar s-au întâmplat la toate nivelurile până în nivelurile de vârf ale acestor companii. Au dus nu doar la consecințe financiare foarte mari, ci și la pierdere de încredere din partea investitorilor, afacerilor și publicului. Exemple de astfel de încălcări au fost unii care au luat împrumuturi și nu au mai plătit atât de rapid după ce au luat împrumuturi încât uh, se arată că niciodată nu aveau nici capacitatea și nici măcar intenția de a plăti aceste împrumuturi. Agenții au uh, lucrat cu colegi pentru a-i pune uh, la dispoziția lor împrumuturi ca să obțină comisioane cât mai grase. The borrowers could not afford. Mortgage fraud frauda ipotecară a înfloit în uh, acest mediu de standarde nerespectate și de regulare laxă. Un studiu a arătat că a existat împrumuturi ipotecare, ipotecare cu o valoare de, un, de 1000 de miliarde de euro fraudate între 2005 și 2007, lucru care a dus la pierderi de mai mult de 100 de miliarde de dolari companii precum Goldman uh, Sachs a creat asemenea pachete de titluri de valoare pe care le vindea investitorilor, parind în același timp împotriva lor. Și investigația noastră a, de, a descoperit uh, uh, dovezi noi în legătură cu ascunderea unor informații critice legate de aceste pachete de titluri de valoare. În momentul în care evaluăm responsabilită- responsabilitățile, o responsabilitate deosebită o au cei din autoritățile de reglementare. Și um, etajul superior al uh, companiilor uh, implicate în acest uh, domeniu. Noi nu am avut sarcina de a face recomand- recomandări, uh, așa cum este cazul cu Comisia CRIS. Noi am, am uh, încercat să vedem ceea ce s-a întâmplat pentru a evita acest lucru pe viitor. Am arătat foarte clar că raportul nostru nu ar trebui să fie considerat punctul de la sfârșitul procesului de evaluare acestei crize. Mai trebuie să învățăm foarte multe lucruri, mai trebuie să reparăm foarte multe lucruri. Din foarte multe puncte de vedere, sistemul financiar pe care îl avem astăzi este neschimbat în comparație cu cel existent uh, înaintea crizei. De fapt, există o concentrare mai mare a activelor în cadrul uh, instituțiilor financiare ca înainte. Uh, conform autorității um, de control din statul New York, s-a ajuns la sfârșitul do- anului 2009 la o concentrare de trei ori mai mare decât în anul 2006 și nivelele de compensare uh, a ajuns, au ajuns la noi nivele, niveluri față de 2006. Și înainte de a ajunge la um, concluziile mele de astăzi, aș dori să vă dau câteva observații uh, personale dincolo de cele incluse în uh, acest raport. Uh, în decursul uh, anchetei noastre am văzut foarte, pu- pu- foarte puține atitudini autocritice din partea Wall Street-ului. Și acest lucru um, ignoră faptul că contribuabilii americani au, s-au grăbit să salveze sistemul financiar, angajând uh, miliarde de, sute de miliarde de bani din partea contribuabililor și astfel cei de pe Wall Street nu au trebuit să nu au fost trași la răspundere pentru responsabilitatea lor. Atenția publică s-a pus uh, Uh, s-a accentuat pe programul de depăși, depășire activelor cu probleme, însă acest program TARP reprezintă doar vârful icebergului din punctul de vedere al eforturilor, eforturilor depuse de guvern în, în salvarea sistemului uh, financiar. Se pare că nu există uh, un echilibru între cei care plătesc pentru acest dezastru și cei care au cauzat până la urmă uh, dezastrul. Și în acest context, Eforturile actuale făcute de către actorii financiari și de către aliații lor din capitala noastră, uh, din Washington, de a uh, micșora și de a reduce eforturile de, de reglementare sunt foarte... În ultimele uh, luni am văzut eforturi concentrate de a întoarce ceasul timpului um, și de a renunța la dispoziții foarte bune în cadrul legii Dodd-Frank. Casa Reprezentanților a încercat să reducă bugetul comisiei care, comisiei care se ocupă de titlul de valoare și de, și de burse, cu toate că uh, aceasta contribuie foarte mult chiar la aducerea de venituri din această um, activitate. Și în ultimele săptămâni, Alan Greenspan, care de fapt uh, este parțial responsabil pentru această, acest dezastru uh, financiar a deplâns, ca să citesc aceste, aceste ritmuri frenetice de a reglementa acest domeniu și, de fapt, a cerut să ne întoarcem în, uh, vechi, în vechile timpuri foarte bune în care lipsa de reglementare, de fapt, a dus la aceste probleme. Și această direcție de politică este uh, cea cea uh, greșită. Toate aceste forțe reacționare sprijinite de către puterea financiară a sectorului financiar nu trebuie să reușească. De fapt, trebuie să ne renoim angajamentul înspre uh, reformă. Și astfel aș dori să vă dau trei opinii, trei gânduri ale mele personale. În primul rând, trebuie să accelerăm ritmul reformelor și trebuie să ne asigurăm că uh, schimbările uh, politice se, necesare sunt uh, puse în aplicare. Avem nevoie pentru aceasta de autorități uh, de reglementare care sunt sprijinite politic și au la dispoziție resursele financiare necesare și cei din Congres trebuie să se asigure că acestea își pot face uh, jobul. În plus, cu toții trebuie să ne, să ne dăm seama că trebuie să ne adaptăm la realitățile în schimbare ale sectorului financiar. În plus, este nevoie de o puternică colaborare între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii pentru a avea un cadru de reglementare adaptat uh, sectorului financiar global. Un cadru care să nu permită acestui, acestui sector financiar să joace un stat împotriva celuilalt. În al doilea rând, trebuie să ne asigurăm că legislația financiară este pusă în aplicare în mod uh, adecvat. Comisia noastră nu a fost creată pentru a iniția o anchetă uh, penală, însă sunt întrebat uh, cel mai des, în calitatea mea de președinte al acestei comisii, cine sunt cei care vor uh, plăti și de ce nu plătește nimeni prețul pentru cele întâmplate. Și ținând seama de, de, de criza economică, desigur, trebuie găsiți uh, vinovați, însă nu trebuie să fim mânioși, nu trebuie să căutăm răzbunare, ci trebuie să avem o un exemplu clar, legea trebuie respectată, trebuie să fie egală pentru toți pentru a ne asigura că vom evita aceste lucruri pe viitor. Ținând cont de natura globală a sectorului financiar, trebuie să ne asigurăm de colaborarea noastră pentru ca pe viitor cei care uh, încalcă legea, chiar și uh, transfrontalier, vor fi trași la răspundere. În final, și cel mai important lucru este să ne angajăm să construim o economie mai durabilă. În cadrul sectorului financiar să contribuie la uh, o creștere pe termen lung. Capitalul, capitalul trebuie să contribuie la crearea de locuri de muncă și să asigure prosper, uh, prosperitatea. Acest lucru trebuie să fie însoțit de un nou sens de răspundere corporatistă. Cea mai mare tragedie a ultimului deceniu este că am uh, investit atât de mult uh, capital în crearea unor titluri de valoare toxice, în loc să le investim în infrastructură, în tehnologie sau în energie curată, care ar fi putut să ne crească productivitatea și bunăstarea și ar fi putut să ne întărească societățile. În uh, anii dinaintea uh, crizei, economia noastră a devenit uh, una în care uh, banii doreau, creau pur și simplu alți bani și nu creau o valoare. În Statele Unite ale Americii, Raportul uh, de profituri corporatiste din sectorul financiar a crescut de la 15% la 30% în, în 2000. Și între 1978 și 2007, cantitatea de, um, da, de datorii a sectorului financiar din Statele Unite a, a crescut de la 3.000 de miliarde la 36.000 de miliarde în, din foarte multe puncte de vedere, am uh, devenit o țară pentru care pariurile mari au fost mai importante decât valoarea adevărată. A venit timpul să ne, um, să ne refacem economia astfel încât sectorul financiar să nu devină stăpânul, ci um, un sector care ajută această economie. Cred că împreună vom avea șansa de a scrie ultimul capitol al uh, acestei istorii, însă va trebui să facem diferite alegeri dacă ne dorim rezultate diferite. Vă mulțumesc pentru oportunitatea pe care mi-ați dat-o astăzi. Very much, Phil, for... Îți mulțumesc, Phil, pentru această descriere detaliată a raportului acestei comisii. Este bine de știut că este vorba de o comisie care investigează această criză economică. Comisia noastră nu este o comisie de investigare a acestei uh, crize, cred că este vorba de aspecte legale diferite. Comisia uh, din Statele Unite a fost uh, aleasă și președintele acesteia este o persoană din, din afara Congresului. Uh, Comisia noastră este compusă din membrii ai Parlamentului European. Ce aș dori să facem acum este să trecem prin diferitele grupuri politice, să cer membrilor prezenți să ne dea remarcile lor, să se pună întrebări. Și astăzi vom începe cu grupul uh, conservator, apoi grupul socialiștilor, sau nu, prima dată va lua cuvântul uh, raportorul, apoi din partea creștin-democraților, doi socialiști, din partea ecologiștilor nu cred că este nimeni. Apoi Nicolas Cauntis din uh, stânga și vom reîncepe tot procesul. Perves, ai cuvântul. Merci. Uh. Mulțumesc. Domnule Filangelides, cred că trebuie să vă puneți căștile, pentru că voi vorbi în limba franceză. Vă mulțumesc că ați venit să ne vizitați după ce v-am vizitat noi în Statele Unite. Eh, noi suntem o comisie puțin diferită, cu o componență diferită, însă mun- în munca noastră concluziile dumneavoastră sunt esențiale. Și rețin doar două. Prima, că mulți dintre cei care poartă o mare responsabilitate în criză sunt acum însărcinați cu găsirea unor soluții, ceea ce Uh, duce la foarte puține schimbări. Rămâne amenințarea ca uh, capitalul să fugă de reglementare. Asta după ce uh, Jacques Delors ne spunea acum câteva zile că poate trebuie să recunoaștem că trebuie să rezistăm la acest argument, să nu ne lăsăm luați ostatici de către piața financiară. A doua concluzie pe care ați tras-o și care mi se pare esențială este că victimele crizei sunt cei care nu, nu au nicio parte din responsabilitate. Și vreau să vă pun două întrebări pentru că știu că nu, acest, nu este mandatul dumneavoastră, dar dat fiind ceea ce ați văzut, ceea ce ați cercetat, poate aveți o idee în legătură cu ceea ce trebuie să fie făcut. Noi în Parlament am votat de două ori ideea că trebuie să fie introdusă o taxă pe tranzacțiile financiare. Consigur, consider că pe lângă toate aceste toate meritele sale de reglementare, de colectarea de venituri suplimentare, această propunere are și capacitatea de a răspunde la provocarea pe care ați identificat-o. Bineînțeles că pie- piețele financiare sunt foarte complexe și este suficient să inventăm o taxă financiară pentru ca piața financiară să inventeze o strategie, o altă strategie. Însă, ideea unei taxe este o idee care nu vine de la piețele financiare și este o idee care ne arată că în tot timpul acestei crize, pentru prima dată, avem posibilitatea de a introduce o soluție și o propunere care nu aparține de uh, setul de instrumente standard al piețelor financiare. După părerea dumneavoastră, cum vedeți o, această taxă pe tranzacțiile financiare și cum puteți, uh, cum s-ar putea promova o asemenea propunere în Statele Unite? A doua întrebare, privitoare la G20. Știm că va avea loc o reuniune G20 sub președinție franceză și se pun foarte multe întrebări. Revin la primul meu argument că actorii de pe piața financiară ne spun că nu putem rezolva nimic pentru că problema este globală. Dar la, do- la G20 putem rezolva problemele la nivel global. Cum se pot uh, sluji America și Uniunea Europeană de acest forum al G20 pentru a susține aceste idei? So, let me make... În primul rând, voi face o observație că atunci când răspund uh, la aceste întrebări, pot să uh, spun că ofer doar opinia mea și nu a comisiei noastre. În ceea ce privește arbitrarul, arbitrajul reglementar, este o idee îngrijorătoare. Vom vedea că industria financiară va încerca să folosească un stat împotriva altuia. S-au făcut comentarii acum câteva luni despre felul în care banii pot să se deplaseze foarte ușor. Există centre financiare, cum ar fi Uniunea Europeană și Statele Unite, care trebuie să uh, facă o prioritate din a se asigura că uh, cadrul de reglementare este, va rămâne Uh, foarte strict pentru a nu ne se repeta situația din, dinainte de criză. Am menționat uh, deja că au existat două momente la începutul anilor 2000 când Uniunea Europeană a cerut ca companiile americane să aibă o agenție de reglementare consolidată în Statele Unite cinci asemenea companii au uh, ales SEC ca și aceast, această uh, unitate de reglementare și AIG au ales uh, un alt oficiu atunci când Uniunea Europeană a cerut supravegherea consolidată, atunci relațiile dintre noi ar fi trebuit să fie mult mai apropiate pentru a ne asigura că uh, instituțiile vor fi reglementate corect și echivalent. Nu ne putem permite să repetăm aceeași greșeală. În ceea ce privește taxa pe tranzacții financiare, în uh, cadrul reglementării Dodd-Frank există o dezbatere foarte puternică. Au existat aproape exclusiv voturi democratice din partea democraților prin care se acorda autoritatea de a introduce pe bază temporară a uh, evaluării industriei Uh, în legătură cu costul salvării anumitor instituții de asigurări. Președintele Camerei Reprezentanților, Paul Ryan, acum uh, propune eliminarea acelor prevederi. Deci chiar în momentul actual uh, există o uh, anumită discuție în legătură cu taxarea industriei. Dar cred că această problemă, dacă mă preocupă un lucru astăzi este faptul că uh, Wall Street-ul va încerca să influențeze autoritățile de reglementare. Și pentru mine este remarcabil că la trei ani după ce au fost salvați de către guverne și de către băncile centrale europene, această industrie face lobby din nou pentru toate avantajele posibile. Fannie Mae și Freddie Mac, uh, cei doi giganți de asigurări care au devenit companii publice, uh, au, acești, aceste companii au fost uh, nu le-a mai fost permis să facă lobby, însă aceste restricții nu au fost aplicate niciuna dintre celelalte, celelalte companii. Vă mulțumesc. Acum dau cuvântul doamnei Sierpa Pietikainen și după aceea lui Rodi Crața, uh, reprezentante ale PPE-ului. Sirpa. Mulțumesc și mulțumesc pentru analiza dumneavoastră extrem de clară și curajoasă pe care o salutăm. Analiză pe care deja am auzit-o în timpul vizitei în Statele Unite. Cred că câteva dintre concluziile dumneavoastră corespund cu cele ale noastre din Europa. Și cred că uh, cel mai important lucru este prima concluzie și anume că criza ar fi putut fi evitată. Trebuie să-i criticăm pe actorii uh, care au participat, însă trebuie întotdeauna să ne amintim de uh, politicieni și factorii de decizie care trebuiau să îi reprezinte pe alegători. Uh, avem de-a face cu o, un eșec de reglementare. Acum mă gândesc că lucrăm pe ambele părți ale Atlanticului cu mandate diferite, însă concluziile noastre sunt extrem de asemănătoare. Și venim la și ajungem la arbitrajul de reglementare și la următorii pași. Aveți sugestii, sugestii formale sau informale în legătură cu felul cum putem continua, dat fiind că G20 nu este foarte activ uh, în propunerea unor reforme de reglementare. Mulțumesc, Rodi. Rodi Crața, vom lua ce, ce doi cele două intervenții împreună. Uh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Da, o să vorbesc în greacă, domnule Angelides. Așadar, mă bucur uh, foarte mult faptul că avem onoarea și plăcerea să auzim prezentarea dumneavoastră legată pe marginea concluziilor comisiei pe care ați uh, prezidat-o. Mă bucură faptul că aveți origine greacă și uh, veniți uh, din aceeași zonă din Grecia ca și mine. Mi s-a părut foarte interesante lucrurile pe care ni le-ați prezentat și, și mai ales propunerile dumneavoastră personale legate de viitor. Am urmărit cu foarte mare atenție propunerea dumneavoastră legată de colaborarea mai strânsă în viitor dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii. Pe plan internațional este foarte important ca aceste două blocuri importante din punct de vedere economic și financiar, Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii să colaboreze mai mult. și la nivelul uh, G20 uh, se manifestă mai mult impulsurile care vin din partea Uniunii Europene. Aș avea o întrebare și mă întreb dacă ați ținut uh, seama de modificările de, valo- de valoare de pe piața Statele Unite ale Americii și din, de pe piața Uniunii Europeană în urma acestei crize. Și apoi în ceea ce privește măsurile de însănătoșire a acestor, acestor piețe. Parlamentul European a fost foarte activ din punctul de vedere al uh, cerințelor de reglementare, a fost mult mai ambițios decât uh, guvernele naționale. Apoi, o altă întrebare impozitarea sectorului financiar. Știm cu toții și credem cu toții că sectorul financiar trebuie să, uh, să contribuie mai mult la costurile depășirii acestei crize financiare. Și care credeți, care este părerea dumneavoastră în legătură cu aceste propuneri? Credeți, de exemplu, că Uniunea Europeană poate să impună singură o asemenea taxă pe tranzacții financiare? sau ar trebui să introducem un fel de taxă pe valoare adăugată pe asemenea um, tranzacții financiare. Există asemenea păreri în Statele Unite ale Americii? Vă mulțumesc. Mulțumesc și pentru faptul că ați adus uh, în discuție originea noastră uh, comună din, din uh, Marea Egee Aș dori să fac o remarcă generală. Am citit cât am putut de mult uh, când, înainte de a veni aici despre răspunsul uh, din Uniunea Europeană și politicile Uniunii Europene. După cum am uh, spus, efortul meu s-a concentrat mai mult pe ceea ce s-a întâmplat în Statele Unite ale Americii. Așadar, pe baza informațiilor mele, în primul rând, uh, pentru ca autoritățile de reglementare să conlucreze cât mai eficient, după părerea mea, ar trebui să există discuții mai largi bilaterale între aceste autorități de reglementare. Există, desigur, aspecte de sistem care se manifestă, însă există um, lucruri specifice instituțiilor, există produse specifice. și a fost foarte bine, de exemplu, să văd că, de exemplu, în Uniunea Europeană a existat o, o, reg- o reglementare adecvată, însă colaborarea după adoptarea directivei din 2004 nu a fost atât de bună cât ar fi putut să fie. De exemplu, dacă este să ne uităm la uh, compania AIG, și ne uităm la directiva din Uniunea Europeană, ar fi, de, ar fi uh, devenit foarte clar că uh, autoritatea care supraveghea casele de economii și împrumuturi ar fi trebuit să fie cea care se ocupă nu doar de AIG, și de alte, și de alte uh, întreprinderi. E bine, această autoritate nu a semnat acordul respectiv și nici măcar nu nu și-a dat seama că avea autoritatea asupra acestei uh, companii. Autoritatea respectivă a admis faptul că nu a știut nimic despre cât de expus era AIG la titlurile de valoare legate de uh, ipoteci. Și astfel nu a putut fi evitat efectul de domino care a dus până la urmă la intervenția contribuabililor americani pentru salvarea acestei companii. Deci cred că există o nevoie de uh, reglementare care să cuprindă cât mai multe companii și țări. Aceasta ar fi reacția mea inițială. În ceea ce privește taxa pe tranzacții financiare, am propriile mele opinii conform căr- cărora ar trebui să acționăm în felul următor. Nu pot să vorbesc acum în numele Uniunii Europene, însă în Statele Unite ale Americii publicul larg ar trebui să se considere ca uh, uh, firme de asigurări prudente. Care ar trebui să fie atitudinea un, unei asemenea companii uh, prudente? Nu ar avea atunci o, o atitudine prea riscantă, ci uh, s-ar asigura că colectează și că are la dispoziție suficiente uh, rezerve. În Statele Unite exista un uh, sistem uh, decent, de fapt, dar care a fost treptat, treptat erodat. Existau asemenea taxe care erau folosite pentru uh, plata supravegherii și pentru aceste uh, rezerve și aceasta a fost și intenția legislației Dodd-Frank. Și după părerea mea, este bine să există o abordare conform căreia să taxele respective să fie folosite în uh, formarea rezervelor uh, necesare. Însă, desigur, nu am uh, toate informațiile necesare legate de dezbaterea internă din Uniunea, Euro- din Uniunea Europeană, însă pot să vă spun că uh, în Statele Unite ale Americii, proiectul de buget înaintat de Paul Ryan um, din 2012 um, vorbește de renunțarea capacității uh, de a colecta aceste taxe, care, după părerea mea, ar fi un dezastru. Există și o altă dezbatere în Statele Unite ale Americii legată de, de taxarea uh, dobânzilor reportate. Și această dobândă este considerată a fi, a fi câștiguri pentru uh, managerii uh, fondurilor respective. După părerea mea, nu este vorba de câștiguri de capital, ci de venit normal lucru care ar, uh, ar, le-ar schimba statutul și ar, acestea ar, fi, ar putea fi taxate astfel. Acum Sergio Coferati și uh, Sergio Presedo din partea Partidului Socialist. Grație, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule profesor Angelides, ați folosit niște termeni foarte limpezi ca să ne explicați concluziile comisiei pe care ați prezidat-o. Ați spus niște lucruri în mod foarte clar și precizia și claritatea utilizată de dumneavoastră sunt foarte utile. Ați spus criza era previzibilă. Este o afirmație care m-a frapat pentru că în mod implicit dumneavoastră și comisia dumneavoastră recunoașteți că mulți dintre actorii din politica financiară americană au subevaluat în unele cazuri situația, în alte cazuri nu și-au asumat uh, responsabilitatea, ceea ce a antrenat uh, crearea acestei burse speculative și apoi prăbușirea bulei respective și apoi efectele dezastroase la care v-ați referit. Ceea ce vrea să spună că sistemul de supraveghere era mult prea slab, deficient, ca să nu spun că nu exista deloc. Presupun că pe viitor, pentru a evita fenomene de natură similară, pentru a evita ca așa ceva să se repete, este indispensabil nu doar să se consolideze mecanismele de supraveghere, ci e de asemenea indispensabil să se facă mai severe sancțiunile împotriva persoanelor sau instituțiilor care nu își asumă responsabilitățile, care nu își exercită responsabilitățile așa cum ar trebui. Asta mă frapează pentru că în țara dumneavoastră, ca și în multe țări europene, în uh, acești ani s-a difuzat practica responsabilității sociale a întreprinderilor și băncile au fost uh, printre primele care să utilizeze acest tip de instrument. Dar după cele uh, care s-au petrecut, este evident că între virtute și coerență care sunt principii bune și efectele concrete, e o prăpastie de netrecut și mă întreb dacă oare nu ar fi bine să se preconizeze un sistem de practici de responsabilitate socială însoțită de obligația respectărilor, dar și de sancțiuni extrem de severe. O a doua întrebare pe care aș dori să vă pun este următoarea. Ați spus, poate, că pagubele, daunele acestei crize vor uh, afecta o întreagă generație. Și eu sunt de aceeași părere în lumina celor pe care le-am văzut, le-am constatat la comisia noastră. Aceste pagube sunt profunde și vor uh, dura mult timp și de această parte nu vom putea să le eliminăm în curând. Și atunci, de ce? Statele Unite au decis să creeze o comisie care se ocupa numai de aspectele și consecințele financiare ale crizei dacă aceste daune vor afecta milioane și milioane de oameni încă mult timp de acum înainte, atunci de ce să nu se integreze în comisia dumneavoastră sau să însărcineze o altă comisie cu mandatul de a examina și aspectele economice și sociale ale acestei crize? Am fost surprins să vedem uh, că guvernul american a adoptat dispoziții în materie de sănătate și a introdus un mecanism inedit de stat providențial cu toate dificultățile pe care le-a pus. fără să se gândi să intervină, să creeze instituții care să intervină în favoarea persoanelor lovite pe plan social de această criză. Următorul vorbitor, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Și eu aș dori să-i mulțumesc vorbitorului pentru prezentare, pentru concluziile pe care le-am uh, auzit, despre care am mai auzit deja în mass media într-o mare măsură în Europa și cred că e un lucru favorabil că prima concluzie pe care a tras a fost că criza ar fi putut fi evitată. Era un lucru care ar fi putut uh, fi evitat, <clears throat> era o slăbiciune a sistemului atât pentru agenții privați, cât și pentru factorii de interes publici, în special într-un mediu în care exista o lipsă de legitimitate în ce privește contribuția publică. Se pare că problemele se acumulează atunci când lucrurile merg bine, ceea ce înseamnă că e mult mai dificil ca oamenii să trateze cu seriozitate semnalele de alarmă, dar problemele se acumulează când lucrurile merg bine, se câștigă bani, oamenii sunt euforici, deci poate o idee bună să ne gândim la um, tratarea problemelor în acea perioadă. Am observat de asemenea că exista un mare nivel de incertitudine. Nu era imaginea clară cu privire la ce se întâmplă în sistemul financiar. Sunt trei aspecte la care aș dori să mă refer um, și saut părerea dumneavoastră, mai ales în datorarea. Fără îndoială a fost o temă foarte importantă pentru că datoria nu este doar ceva de îngrijorare pentru agenții privați, ci e ceva important și pentru valoarea bunurilor, activelor și, de asemenea, pentru buna funcționare a economiei. Trebuie să existe limite în ce privește creditele și creditarea. Credeți că poate ar fi mai util să se delimiteze mai clar volumul de credite care poate fi acordat sau poate să fie într-adevăr nelimitat? Apoi, Celălalt sistem despre care vorbim în sistemul financiar, sancțiunile, de exemplu, e nevoie de mai multe sancțiuni? Am putea eventual uh, colabora de aproape în acest sens. Și în al treilea rând, agențiile de rating a creditelor. Ar trebui să existe indicatori clari în ce privește comportamentul investitorilor? Da, dar acest lucru a eșuat din mai multe motive, nu doar pentru că cei care nu vor să intre în sistem din cauza unor interese ascunse, unii implicați pe piață care nu pot să mai fie imparțiali. Aceste criterii nu funcționează la fel de bine. Deci aș vrea să aud mai mult despre părerea dumneavoastră despre agențiile de rating. Mulțumesc. Da, sunt multe răspunsuri pe care le așteptați să încerc să mă refer la fiecare element. Primul lucru. Această chestiune a posibilității de a evita. Poate să pare simplu, dar e important, e critic pentru că cei care vor să treacă de criză, să o depășească, o caracterizează ca un mic obstacol pe drum. Dar sunt de părere că nimeni n-ar fi putut să o prevadă, deci nimic nu s-ar fi putut face și asta e baza pentru nicio acțiune sau reacție de politică. Vreau să vă spun doar că eu am fost prapat. Am intrat în acest proces cu ce credeam că sunt cunoștințe bune despre industria financiară. Mă emit nivelul de <clears throat> semnale de alarmă, volumul de informații disponibile, pentru ca factorii de decizie politică și directorii companiilor care aveau anumite datorii fiduciare față de acționari. Deci lipsa de acțiune în lumina unor informații substanțiale existente a fost șocantă pentru mine. Nu cred că din cauza unor piețe întunecate că oamenii înțeleg pe deplin că atunci când s-a prăbușit piața, financiară, eh, piața imobiliară, cât de profunde erau ramificațiile ascunse, dar fără îndoială erau informații în legătură cu practicile de acordare de împrumuturi, despre mm, dimensiunile acelei bule imobiliare, despre eh, practicile în domeniul eh, titlurilor de valoare. Și ce m-am întrebat a fost în această lumină atunci de ce nimeni n-a făcut nimic? Pentru că Asta ne va informa despre modul în care ne gândim în legătură cu ce trebuie să facem, ce să construim pe viitor. Mai întâi, sistemele de um, compensare erau atât de lucrative pentru a face tranzacția fără a te interesa consecințele pe termen de lungat, încât chiar, chiar uh, confruntați cu informații despre poate sfârșitul iminent sisteme piramidale sau sistemele legate de bula imobiliară, oamenii puteau face tranzacțiile pentru că existau structuri cu compensații curente fără să mai intereseze consecințele pe termen de lungat. Se vorbea de IBG, YBG pe Wall Street. Adică eu o să fiu de mult dus și tu o să fii de mult pe lumea cealaltă. Deci ce ne mai pasă? Acestea erau forțele motrice. În al doilea rând, avertismentul a fost ignorată pentru că, cel puțin în țara noastră, această noțiune de piețe care se autocorectează, pur eficiente, s-a înrădăcinat în toate partidele politice, atât în administrația Clinton cât și apoi în administrația Bush, și era convingerea adânc înrădăcinată, aș spune, până la sfârșitul lui 2007 sau chiar și în 2008, că aceste piețe se vor corecta. Dar nu au calculat care erau aceste compensații, care nu au echitabile, informații au disponibile pentru a face deciziile cele mai riscante. Și s-a presupus că e vorba de hotărâri raționale. Un profesor ne-a spus că legile gravitației funcționează pentru că racheta nu se răzgândește sau nu schimbă mentalitatea. Vreau să spun că nu putem subestima măsura în care ideologia piețelor libere se înrădăcină și nu cred că acestea vor dispărea în viitorul apropiat. În al treilea rând, cred că a existat o capacitate sau problemă de capacitate de incoerență rapiditatea cu care Wall Street se mișcă și capacitatea organismelor de reglementare pe care o au, care se comună în două elemente, voința politică în primul rând. Ideologia politică dominantă era de a nu avea un regim de executare, pedepsire sever. Dacă citiți în această carte caracterizări din partea organismelor de reglementare, în esență, nu au considerat că este treaba lor, cei de la supraveghere, să combată acele practici bancare, mai degrabă să fie consultanți, să coopereze cu băncile. Nu exista voința politică și nici capacitatea. Vorbit cu președintele Ben Bernanke, pentru că cred că e o problemă reală și anume capacitatea de a atrage oameni uh, cu talent și cunoștințe și de a-i menține în domeniul public, având în vedere disparitatea de salarizare între Wall Street și ce putem noi să plătim organismelor de reglementare. Deci cred că sunt mai multe fenomene care se adună, se însumează. Problema, poate cea mai mare, după părerea mea, era factorul ideologic. Și o să revin la Alan Greenspan. Au fost și alții, dar vreau doar să spun că atunci când lui s-au dat de mai multe ori informații despre riscul pe care și-l asumă uh, cei care au împrumuturi. De fiecare dată inclinația lui a fost de a nu impune reglementări suplimentare pentru cei care acordă împrumuturi. Ne-a spus nouă, de fapt, într-un interviu privat care acum a devenit public și e disponibil pe internet, că acolo unde există practici uh, de a acorda împrumuturi mai puțin ortodoxe, nu e nevoie de mai multă reglementare, ci de aplicarea legii. Ne-am uitat să vedem ce s-a întâmplat și am văzut că între 2000 și 2006, perioada în care au fost una dintre cele mai revoltătoare practici de a acorda împrumuturi în uh, toată țara, ca Rezerva Federală a înaintat doar trei cazuri de împrumuturi incorrecte pe care le-a trimis uh, spre anchetare Departamentului de Justiție. Două mici bănci, una din Illinois, una din California și o ramură de la Societe General de la New York. Cred că avertismentele au fost văzute, dar exista această convingere Uh, că piețele se autocorectează, lipsă de capacitate, putere în lipsă financiare, toate combinate au împiedicat acțiunea și toate sunt învățăminte importante, lecții pe care să le învățăm. Cred că această problemă a elementelor de descurajare pe care ați menționat-o e de o importanță fundamentală. Sunt două lucruri care s-au întâmplat. Mulți oameni, în ce privește comportamentul, poate că au ajuns până la limita legalității și n-au trecut-o, dar ne arată ce fel de standarde etice corespunde unei economii durabile în timp. Dar pentru cei care au trecut limita respectivă, sancțiunile au fost minime. Dacă luăm exemplul Citigroup, în întreg anul 2007, Citigroup a reprezentat în mod uh, pentru publicul investitor faptul că expunerea la aceste ipoteci riscante este cam de 13 miliarde de dolari. Avem legi în SUA, nu știu, legile europene care cer uh, informarea la timp atât a investitorilor cât și a publicului larg. Uneori în vara lui 2007 conducerea Citigroup devine conștient de faptul că expunerea lor e mult mai mare, ca au multe entități extrabilanțiere. În septembrie a devenit clar că expunerea lor e de peste 50 de miliarde de dolari, iar în, pe 15 octombrie Consiliul de Administrație și Comisia de Audit a primit un raport la Citigroup foarte detaliat pe care l-a obținut și Comisia noastră care dădea detalii că în ciuda celor date publicului, Citigroup avea cam 55 de miliarde de dolari expunere pentru aceste ipoteci riscante. În aceea zi, Citigroup spune publicului investitor încă o dată că expunerea de 13 miliarde de abia după câteva săptămâni au spus adevărul. Și ce pedeapsă au primit? Directorul financiar, care a câștigat 7 milioane de dolari în 2007, a primit o amendă de 100 de mii de dolari. Adjunctul, care a câștigat 3 milioane de dolari, a fost amendat cu 75 de dolari. Nu e niciun element real de descurajare și cred că problema cuplării unui regim de reglementare cu elemente de descurajare. E ceva foarte important. Este baza regimului de reglementare din SUA de după criza din 1929. Să mă gândesc la alte câteva. Nu știu cum se descriu agențiile de rating decât că sunt incompetente și că dau un produs foarte fragil. Modelul s-a prăbușit, au lucrat și au fost plătite de oamenii care au dorit ca a cere titluri de valoare să primească ratingul de 3A. Au existat unele schimbări de reglementare în SUA, dar nu atât de departe, nu s-a mers suficient de departe pe care ne dorim. Pentru prima dată, agențiile de rating au o reglementare mai directă din partea Comisiei privind titlurile de valoare și bursa. Trebuie să dezvăluie modelele pe care le utilizează în analize și între elementele cele mai frapante. A menționat agenția Moody's, ca să nu spun că Standard Poor's au fi făcut ceva mai bun. Am avut anumite investigații, dar Moody's, v-am spus, a, a cotat 45.000 de ipoteci în perioada respectivă ca fiind 3 de ani. Nici măcar nu dispunea de un model să analizeze ipotecile până în vara lui 2006 avea modele din 1996 elaborate pentru ipoteci de tipul prime și nu subprime. S-a dovedit că trebuie să schimbe modele, dar apoi părerea mea personală este că trebuie să ne îndepărtăm de un sistem în care emitenții plătesc ratingul și mai degrabă investitorii să plătească. Atunci va exista o aliniere. Există o propunere a senatorului Al Franken care a fost inclusă în uh, proiectul de lege Dodd-Frank să cerem un studiu, să vedem dacă am putea să ne îndreptăm spre un sistem în care să nu fie emitentul care plătește, să existe o comisie imparțială care să aleagă și nu Goldman Sachs să aleagă agenția pentru titlurile sale de valoare sau Merrill care să aleagă agenția de rating pentru titlurile sale de valoare. Modelul fundamental a fost corupt. Nu știu cum altfel să spun lucrurilor pe nume. Da, încă o întrebare. Nivelul de datorie sau de îndatorare. Cred că standardele de subscriere pe plan național trebuie să fie mai severe, standarde mai puternice privind îndatorarea în domeniul imobiliar. Vine acea industrie și am fost șocat în 2006 când eram în sectorul privat, după ce am plecat de la trezoreria statului California, mi-am petrecut mai mult de jumătate din activitate în domeniul privat. Când m-am întors, am fost șocat să văd că agenții comerciali puteau obține finanțarea 95 sau 100% pentru valori care erau uh, supuse inflației. Nu știam că instituțiile care dădeau uh, împrumuturile aveau și ele acel raport de 45 la 1. Standarde rezonabile de subscriere sunt foarte importante. Și cred că o să mă opresc aici. Probabil că vreți să mă opresc și dumneavoastră, domnule președinte. Da, trebuie să ne uităm și la ceas. Mai avem 30 de minute și mai am o listă aici cu șase colegi. Pot să mai spun ceva, 30 de secunde. E un model bun la care fi bine să vă uitați. Uh, Community Reinvestment Act, un model de succes în această privință din SUA. În esență, cere băncilor să dea împrumut în cartiere în care nu dădea un cartiere sărace, în care nu un împrumuturi înainte, în care era cerința de soliditate și de sănătate. Și în raportul nostru arată că aceste reglementări funcționează foarte bine ca model de investiții cu responsabilitate socială. În mod normal, nu e nicio problemă. În mod normal, liberalii ar uh, interveni acum, însă îi dau cuvântul domnului Gay Mitchell, pentru că știu că s-ar putea să nu poate să rămână aici până la final. Mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc, domnule Angelides. Întrebarea mea este cât de libere sunt piețele? Vorbim aici despre mass media liberă și știm că există sec- secțiuni foarte mari din mass media care nu sunt libere. Însă noi politicieni încercăm să uh, fim văzuți bine de către media, însă există foarte multe sectoare din mass media care nu sunt libere. Nu avem o democrație parlamentară ideală. Dacă am fi avut o asemenea democrație, atunci interesele Uh, private nu ar fi putut să câștige. Este vorba de un eșec democratic la nivel politic și la nivelul companiilor. Acționarii, de exemplu, au fost uh, tratați cu dispreț de către manageri. Folosim acești termeni democrație parlamentară, mass media liberă, piață liberă. Cât de liberă este piața? Există oameni care controlează piața spre scopuri proprii. Însă noi vrem o piață într-adevăr liberă, nu o piață care este controlată de unii care o manipulează în, scopul, în scopuri proprii și spre beneficiul lor. Atunci când un număr foarte mic de persoane pot să manipuleze piața. Pot să, puteți să-mi răspundeți cât de liberă este piața? Cred că putem spune că Noi, într-un an și jumătate, am văzut uh, în arhivele SEC dacă uh, aceste acuzații că anumite uh, acțiuni au fost devalorizate. În momentul actual nu am uh, decis să amendăm această comisie pentru piețe, valori mobiliare și burse. Este clar însă că structura actuală în care unele societăți publice uh, au aceiași directori uh, ca și Uh, membrii care participă în guverne locale și vorbesc uh, ca unul care a făcut parte din guvernul local și suntem foarte activi în domeniul guvernanței corporatiste. Însă avem o poziție de 1% din acțiunile unei companii și ar trebui să lucrăm foarte mult pentru a ajunge la 6 sau am avut multe uh, campanii pentru uh, a alege directori, însă nu am avut uh, uh voturi uh, prin, prin procură. Acum nu alege, încearcă să introducă aceste voturi. Uh, practic, uh, democrația acționarilor este un mit Uh, Consiliul Directorilor ar trebui să reprezinte acționarii și să păstreze valoarea pe termen lung a companiei. Însă acest lucru nu s-a întâmplat. Acești directori nu ghidau compania în direcția cea bună, așa încât um, modelul de guvernanță nu funcționa și câteva din riscurile acestor companii nu erau nici măcar cunoscute de către uh, directorii Uh, Consiliul de conducere nu, ști, nu, nu știa despre aceste uh, intervenții, uh, însă directorul general, directorul responsabil cu riscul, nu era conștient de faptul că sume imense erau susținute cu garanții volatile. Toate acest, toți acești factori împreună cu guvernanța slabă au reprezentat un factor critic aceste companii erau uh, divizii separate și în cercetările noastre nu am găsit acțiuni extraordinare. Vă dau un uh, exemplu. Un Warren Buffett, un investitor foarte talentat, avea 20% din Moody's și controla 50,5% împreună cu trei uh, uh, alți acționari. Cunoști, ne-a, nu, ne-a spus că nu știa despre ce este vorba, că nu știa nici măcar unde era sediul. Nu este chiar un model de uh, democrație și de acționar implicat. Mulțumesc. Colegul meu, Ole Schmidt, din Suedia, nu este aici astăzi pentru că trebuie să participe la conferința partidului său. Așadar, voi pune întrebarea sa. Mă refer la trei puncte. În primul rând, în raportul dumneavoastră ați uh, vorbit despre lobby-ul din Washington și când uh, citim cifrele, suntem frapați când auzim că trebuie să uh, ai un miliard de dolari pentru a fi candidat la președinție și că Wall Street Uh, cheltuiește milioane sau miliarde de dolari în Washington, D.C. Există vreo inițiativă pentru a lupta împotriva acestui fenomen? Pentru că este clar că este vorba de o plutocrație, plutocrație nu este o democrație. Banii guvernează țara. În al doilea rând, sectorul financiar reprezintă o pondere în economie, o pondere foarte mare în economie, ca și în Regatul Unit. Și întrebarea mea este dacă există inițiative sau intenții de a reindustrializa economia americană pentru a reintroduce anumite industrie înapoi în țară. Noi avem o problemă cu datoria publică în Europa în Statele Unite există o situație critică. Cât din problema datoriei publice se datorează crizei financiare? Vă mulțumesc. Sunt întrebări foarte bune, mă provocați din punct de vedere intelectual și nu îmi dați posibilitatea de a da răspunsuri simple. În ce, ceea ce privește lobby-ul Wolfowitz, Uh, se referă la faptul că în raportul nostru industria serviciilor financiare a cheltuit 2 miliarde de dolari pentru lobby la nivel federal. Asta nu include ceea ce se întâmplă la nivel statal sau local și nu include nici banii care sunt plătiți consultanților media și altor consilieri care sunt înregistrați ca lobbyiști între 1999 și 2008. Persoane din industrie au cheltuit un miliard de dolari ca contribuții la campanii electorale. Ca fost uh, reprezentant guvernamental ales, situația nu este echitabilă. Însă nu este vorba doar de contribuțiile directe, este vorba de putere, de influență și de uh, localizare a sectorului financiar în centrul dialogului economic și politic din Statele Unite. Nu se referă doar la contribuțiile financiare la campanii. Există oameni care uh, trec din sectorul financiar în, în guvern, uh, după aceea. Uh, deci este vorba de o problemă endemică Există soluții. Aș dori să spun că există soluții imediate, însă acestea nu există din mai multe motive. Acestea încep cu Curtea Supremă. În 1976, după scandalul Watergate și după căderea lui Nixon, au existat uh, legislații de reformă majoră care au aceast, și legislația a limitat suma pe care o poate dona o persoană unei campanii. Însă uh, această sentință a fost uh, anulată pentru că s-a spus că banii reprezintă același lucru ca și libera exprimare. Și legea nu a putut constrânge activitățile întreprinse de părți terțe și nu de candidați. Deci, candidații și în mare parte partidele politice sunt constrânse, dar persoanele nu au nicio constrângere, persoanele cu venituri mari. Recent, Curtea Supremă a adăugat aceste probleme prin adoptarea Citizens United Decision, care a facilitat entităților corporatiste condiții mult mai favorabile pentru susținerea candidaților. Deci, pe termen scurt, rolul banilor va uh, crește în Statele Unite. Uh, când am pregătit vizita mea aici și am examinat munca dumneavoastră a Comisiei CRIS, m-a fascinat pe munca dumneavoastră pe diagnosticare și pe felul în care Europa poate să fie competitivă, de ce investiții este nevoie. În țara noastră nu există o asemenea politică. Nu acordăm suficientă atenție legării investițiilor noastre de domeniile în care putem să fim competitivi pentru a putea plăti salarii mai mari. Există o lipsă a unei asemenea politice, politici în Statele Unite. Eu sunt președintele Alianței Apollo, care este o coaliție națională a grupurilor pentru mediu, uh, de justiție socială și de alt tip, care uh, vrea să creeze o economie socială pentru Statele Unite. Există o problemă cu resursele naturale, trebuie să devenim lideri în resurse regenerabile. Acum trebuie să producem nu doar energia, ci și uh, tehnologia care poate să fie exportată. Facem însă foarte puțin în țara noastră pentru a ne asigura că această cerere va fi uh, Uh, îndeplinite de către producția internă. Și m-a frapat uh, modul în care raportul comisiei dumneavoastră pune accentul pe acest lucru. Și care este impactul crizei financiare asupra uh, datoriei publice? Da, este un impact foarte mare. Dacă în ciuda a ceea ce declară cei din partea de dreapta aspectului politic. Prin scăderea veniturilor, prin scăderea ocupării, în ceea ce privește statul California, vă pot da un singur exemplu mm, al uh, impactului crizei financiare, cheltuielile publice. California era un stat care chiar în timpuri bune era Uh, îndatorat, cheltuia mai mult decât veniturile sale. În 2006, când am candidat ca guvern, pentru postul de guvernator împotriva lui Arnold Schwarzenegger, o, un punct cheie a fost bugetul. Mi-am exprimat preocuparea în legătură cu ceea ce s-a întâmplat cu California într-o recesiune. Acum California se confruntă cu un deficit de 27 de miliarde de dolari într-un buget care este în jur de 80 de miliarde de dolari. Statul nu a fost pregătit pentru această recesiune, însă partea majoră a deci- deficitului actual este rezultatul pierderii de locuri de muncă și a consumului. Veniturile din Statele Unite de acum sunt cu 41 de miliarde de dolari mai mici decât uh, cele anticipate în 2007. Există o scădere de 12%, consumul a scăzut și acest lucru a contribuit la aceste datorii publice. Nu este ceea ce spune guvernatorul uh, Uh, statului Wisconsin, nu este vina pensiilor uh, profesorilor, profesorii nu au uh, securitate socială, așadar nu cred că acest lucru a dus la criză. Ultimul are cuvântul acum Robert Zile, din partea conservatorilor și reformiștilor. Voi vorbi în limba mea maternă. Domnul uh, Clintz și domnul Angelides s-a referit acum la California. Și aș dori să aud răspunsul dumneavoastră, deoarece sunteți o parte terță din afara Uniunii Europene și aș dori să știu care este viziunea dumneavoastră pentru viitor. A spus că în California se cheltuiește mai mult decât se câștigă și criza a agravat impactul acestei situații. Când uh, este să vedem ce se întâmplă în Europa, situația juridică este diferită. California este un, un, uh, un stat federal, unde situația fiscală este mai, mai bună. Ce se întâmplă cu dobânzile pentru, pentru obligațiunile statale. Ar trebui ca acestea să fie păstrate la, aceeași, la același nivel, așa cum s-a întâmplat cu Irlanda. De exemplu, datoria Irlandei a crescut foarte mult și pentru a avea nou capital au fost, au fost emise noi obligațiuni. Și astfel ajungem în situația în care există două tabere diferite. Există, pe de o parte, țări care pun în aplicare măsuri de austeritate și se manifestă astfel uh, reducerea PIB-ului pentru mulți ani și crește șomajul. Apoi există o altă tabără în Europa, o tabără în care există țări care se bucură de o creștere economică semnificativă și în care um, cei uh, care au locuri de muncă contribuie la îmbunătățirea succesului uh, acestei tabere și astfel diferența între cele două tabere se va adânci în următorii 10-15 ani și considerați că asemenea scenariu este unul posibil în Europa? Credeți că vom ajunge în această situație, situație peste 10 ani în Europa? deoarece uh, timp, timp îndelungat uh, politica de coeziune în Uniunea Europeană și-a dorit uh, alinierea diferențelor dintre statele membre, însă ce se întâmplă dacă aceste măsuri nu sunt cele corecte? Deci aș dori să știu care este viziunea dumneavoastră din perspectiva din Statele Unite ale Americii. Vă mulțumesc. Este vorba de o întrebare la care, sincer, nu mă simt pregătit să răspund. Însă dacă ați putea să-mi dați detaliile dumneavoastră, aș putea să vă trimit un răspuns uh, înscris, deoarece nu sunt expert în acest domeniu și nu cred că sunt cel mai potrivit pentru, pentru a vă da un răspuns uh, bun. În ceea ce privește uh, obligațiunile obligațiile, datoriile uh, Californiei, aș putea să spun că uh, cele mai importante probabil vor fi replătite cu dobândă, însă probabil ce se va întâmpla există etape în care se fac uh, aceste uh, plăți deci sectoarele care vor uh, suferi cel mai mult va fi, va fi de exemplu, uh, sănătatea, guvernanța locală și așa mai departe. Nicolaos, din partea stângii. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule Angelides, eu vorbesc întotdeauna limba greacă și doresc să subliniez acest lucru. Mă bucură faptul că sunteți aici și mă bucură faptul că avem aceeași origine comună din Grecia. Și acum am curajul să vă pun următoarea întrebare. Din uh, cele prezentate de dumneavoastră, am înțeles că comisia pe care ați uh, condus-o dumneavoastră um, a ajuns la niște concluzii care pe mine m-au uh, surprins în mod pozitiv. În primul rând, uh, ați ajuns la concluzia că criza putea să fie evitată. Aș dori așadar să vă întreb. Nu, nu plec de la premisa că în Statele Unite ale Americii se studiază foarte intens Marx. În uh, Europa, uh, operele lui Marx au devenit un bestseller după această criză și au existat, desigur, uh, diferite semne de avertizare care, pentru această criză și toate aceste lucruri nu au aprins beculețele roci, roșii necesare deoarece uh, dogma, ideologia a fost atât de dogmatică în Statele Unite încât nu s-a dorit perceperea existei acest, existenței acestei crize. Și până la urmă nu ar trebui să discutăm despre concluzii, ci de, să, ne, să ne referim la această ideologie dogmatică a, a, a rezervelor federale din Statele Unite ale Americii ajungem la această consecință uh, naturală în care uh, piețele, să ne dăm seama că piețele nu se pot uh, autoreglementa. Apoi, o altă întrebare. Aș dori să știu cum s-a ajuns la compoziția acestei comisiei dumneavoastră. Uh, cine a hotărât cine va face parte din uh, comisia dumneavoastră? care au fost uh, criteriile pentru uh, numirea membrilor acestei comisii. Apoi, în ceea ce privește președintele Băncii Federale, va fi tras la răspundere dânsul? Apoi, o altă întrebare legată de băncile din Statele Unite ale Americii. Unele bănci au fost uh, salvatele, altele au fost lăsate să dea faliment. Până la urmă este vorba de aspecte care țin de politica internă a Statelor Unite ale Americii. Cu toate acestea, s-au folosit foarte multe mijloace financiare provenite din, de la contribuabili. Foarte multe um, bănci au fost preluate de, de către stat și mă întreb că de, de ce nu au fost și de ce au fost privatizate după aceea. Eu aș putea să vă pun și mai multe întrebări, să nu cred că avem timpul necesar. În primul rând, Balonul uh, din domeniul tehnologic a fost un semn de avertizare, însă foarte mulți oameni au crezut că rezerv, uh, Banca Rezervelor Federale are capacitatea de a controla un asemenea, o asemenea situație. S-a făcut referire la marea moderație care înseamnă următorul lucru. Cu cât o piață devine mai matură, în momentul în care piața tehnologică s-a prăbușit, uh, au existat, desigur, pierderi de 6 de miliarde de euro, însă aceast, acest lucru a fost urmat de, de o perioadă relativ scurtă de recesiune. Nu au fost efecte foarte mari asupra șomajului. Însă, după cum am spus, a fost până la urmă vorba de capital și nu de datorii. Însă, dacă este să vedem ce s-a întâmplat în perioada respectivă, foarte multe uh, practici uh, ale instituțiilor financiare au fost uh, asemănătoare cu practicile întâlnite în, uh, în timpul uh, bulei tehnologice. Uh, companiile listate la bursă au spus publicului că este vorba de investiții foarte bune, până la urmă s-a dovedit contrariul. Au fost uh, diferite um, scandaluri în care oamenii aveau uh, posibilități diferite de a cumpăra acțiunile uh, listate. Existau bănci care ajutau întreprinderi ca Enron să-și restructureze datoriile fără transparența necesară pe o, pe o piață liberă. Așadar, în 2001, în 2002, în 2003 au existat mai multe scandaluri tranzacționale pe Wall Street care ar fi uh, trebuit să, să fie un semnal de avertizare față de ceea ce urma să vină. Până la urmă, cred că este vorba de aceleași uh, practici care au fost uh, s-au manifestat pe o scenă mult mai mare. Și aș putea să adaug că senatorul care a încercat să reducă aceste practici după scandalul Enron Da, deci cred că au existat suficiente semnale de alarmă pentru această criză. Apoi mi-a spus o întrebare legată de compoziția comisiei noastre. Domnul Clint mi-a spus că poate ar fi trebuit să spun de la început că a fost vorba de o comisie compusă din 10 membri. Și ar trebui să știți că raportul nostru nu a fost adoptat în unanimitate. Șase membri ai comisiei au fost sprijiniți de uh, grupul democrat din, con- din Congres și patru au fost sprijiniți de republicanii din Congres cerința a fost ca nimeni să nu fie un reprezentant ales și ca membrii acestei comisii să fie să cunoască foarte bine domeniul uh, imobiliar, uh, sectorul financiar al, al băncilor. Deci era nevo- nevoie de cunoștințele necesare pentru această investigație. Până la urmă, uh, democrații au numit cinci democrați și un independent și republicanii au numit patru reprezentanți republicani. Ra- raportul a fost uh, semnat de patru democrați și doi și un independent. Republicanii nu s-au pus de acord asupra poziției lor unul dintre um, cei care a avut o opinie diferită pune răspunderea pentru această criză doar pe politica uh, guvernului din Statele Unite legate de, de casă. Ceilalți trei rep- republicani au semnat o opinie separată, însă din foarte multe puncte de vedere este similară cu cealaltă, cu cea, cu cea, cu cea majorității spun că sunt de acord cu, cu, cu concluziile majorității. Sunt de acord, de exemplu, cu rolul, uh, cu rolul uh, agențiilor de credit. Sunt de acord că a existat o fraudă în ceea ce privește cred, creditele ipotecare. Însă nu au dorit să dea vina pe, pe cei care trebuie să fie trași la răspundere. Pentru noi ni s-a părut că acest aspect este foarte important, să vedem cine este responsabil pentru, pentru cele întâmplate. Sunt de acord cu noi uh, că standardele legate de împrumuturi au uh, scăzut atât de mult până când au devenit chiar uh, periculoase. Deci au refuzat pur și simplu să atribuie aceste responsabilități. Noi am analizat uh, faptele și am spus că autoritățile de reglementare au vina lor, au hotărât să nu acționeze decât în iulie 2008, când deja uh, bula se spărsese și ne aflam în criză. În ceea ce privește instituțiile bancare salvate și cele care au dat faliment. În primul rând, în ceea ce privește, există foarte multe instituții mai mici care dau uh, faliment în, în acest moment. Printre băncile importante din punct de vedere al sistemului, există doar două care au dat faliment, Lehman Brothers și Washington Mutual. Este al doilea exemplu în care creditorii nu și-au uh, um, primit uh, banii în, uh, în totalitate. În mod sincer, cred că guvernul nu a avut un plan complet. Au văzut pas după pas care este situația. Au ajutat JP Morgan, au uh, pus în această situație specială uh, Freddy și Fannie Mac. Au lăsat ca Lehman Brothers să dea faliment și aș putea să vă dau o explicație foarte largă în ceea ce privește motivele pentru această acțiune, credem că este o combinație de explicații. Ben Bernanke afirmă până în ziua de astăzi că nu au avut uh, autoritatea juridică de a da un împrumut Lehman, deoarece nu aveau active suficiente. După părerea noastră, după cum am spus, este vorba de o combinație de motive. Unele sunt, sunt uh, politice, altele țin de efectul care ar fi avut asupra Fannie Mac. Au existat îngrijorări legate de um, activele firme, până la urmă, nu au găsit un partener la timp și Ben Bernanke a crezut că piața ar fi avut timp să se adapteze la acest faliment. Am văzut că situația nu a fost aceasta. Deci nu a existat un plan complet, ci s-a reacționat pur și simplu zilnic la ceea ce se întâmpla. Existau resursele financiare care au fost uh, folosite, de exemplu, pentru salvarea ulterioară a AIG. Deci guvernul cred că a avut mai multe motive pentru a nu salva Lehman Brothers. Uh, există și uh, vreo legătură cu Goldman Sachs, dar nu știu dacă poziția pe care a avusese la Goldman Sachs l-ar fi influențat pe, pe ministrul de finanțe de atunci. Cred că au existat îngrijorări uh, politice și în raportul nostru puteți să vedeți în detaliu uh, despre ce îngrijorări uh, politice este vorba. Este vorba. Mulțumesc. Mario Borghese, o are acum cu cuvântul. Președinte, mi unisco anch'io nelle... Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea și eu să mă alătur celor care au exprimat recunoștință pentru prezența domnului de aici și pentru importanța istorică pe care cred că o reprezintă colaborarea dintre cele două comisii de anchete. Imediat după apariția crizei am dus în Regatul Unit să mă întâlnesc cu specialiști universitari în științe economice. S-a pus o întrebare surprinzătoare, și anume, cum de niciunul dintre dumneavoastră n-a tras semnalul de alarmă. N-a putut nimeni să-și dea seama să prezică iminența cataclismului financiar? În comisia noastră, și am subliniat și acest aspect, Un uh, savant francez, laureat al Premiului Nobel pentru Științe Economice, a subliniat uh, cauzele reale. Mă întreb dacă activitatea Comisiei Americane a examinat și unele dintre lucrările de specialitate uh, ale acestor economiști care poate nu sunt foarte apreciați pe Wall Street sau de către grupurile de lobby de interese ascunse Mă gândesc la grupuri de lobby, în primul rând, pentru că deși cele afirmate în raportul nostru sunt adevărate și anume că exista un sistem bancar uh, într-o zonă gri care a acoperit uh, sistemul bancar tradițional pentru că se bucurau de protecția și sistemul care, prin speculație, ar fi dăunat uh, contribuabilului. Dar întrebarea mea este, Comisia dumneavoastră nu consideră cumva că este nevoie să se um, refacă uh, niște reguli pe linia Clas Digal, pentru că au fost grupurile de lobby legate de instituțiile financiare care au dorit să elimine aceste prevederi și cred că argumentele care se aduc în Europa sunt destul de șubre, deși anume că această lege ar fi contrară tradiției sistemului eh, sau serviciului bancar universal, pentru că mi se pare că regulile au funcționat foarte bine până când a fost abrogată legea respectivă. O a doua întrebare. Mă întreb dacă nu este puțin ciudat ca Rezerva Federală să dea niveluri uriașe de finanțare băncilor europene. Ce se ascunde în spate, de fapt? So, uh, let me take each of these first. O să mă refer pe rând. Mai întâi am vorbit cu unii specialiști, uh, am menționat diverse interviuri cu diversi specialiști universitari, mulți care au lansat avertismente despre posibilități uh, unei uh, astfel de crize. Dacă vă uitați la pagina 17 din raport, Nu între numele menționate. Rogram Rajan, care a fost la conferința anuală a Rezervei Federale la Jackson Lake Lodge. Să mă uit, era prin 2005, când a prezentat o comunicare în 2005 intitulată Aceste activități financiare care au făcut lumea mai riscantă câștiguri pe termen scurt, uh, dar care ar putea duce la pierderi pe termen de lungat, strategiile investitorilor, cum ar fi credit default, uh, swaps, ar putea avea consecințe dezastroase pentru sistem care ar deveni instabil, iar instituțiile de reglementare ar putea să nu poată să reacționeze. S-a referit la această comisie pentru criza financiară, dar a fost tratat cu dispreț. Lawrence Summers, fostul secretar al trezoreriei americane, era președintele Universității Harvard, i-a spus uh, lui Lajan că se opune schimbărilor tehnologice. Citat, parcă eram dintre creștini de la începuturile creștinismului care a fost aruncat unor lei înfomentați. Am citat numele altor specialiști universitari care s-au referit și au tras semne de alarmă despre criza iminentă. Deci cam asta ar fi răspuns la prima întrebare. La a doua întrebare, dacă am înțeles bine, legea Grass-Steagall înainte de abrogarea legii în 1999, a început să fie retrasă în anii 80, când Alan Greenspan era la Rezerva Federală, care lăsa o mai mare marjă de libertate băncilor în ce privește garanțiile. Nu știu dacă pot să fac o afirmație cu valabilitate generală, dar nu se poate pune să întrebări dacă ne uităm la ce s-a întâmplat la Citigroup cu această tradiție instituțiilor bancare activitate în domeniul uh, titlurilor de valoare ca sursă majoră de pierderi de aproximativ 50 de miliarde și apoi întreaga instituție a fost expusă riscului. Deci n-aș putea spune că a fost cauza principală, dar la Citigroup a fost o cauză principală care a permis Citigroup să-și asume riscuri mult mai mari. Un lucru de ținut minte când s-a adoptat legea respectivă în anii 20, a fost menită să apere consumatorul împotriva posibilității de a intra într-o bancă despre care presupun că e instituție financiară conservatoare în anii 20 oferea obligațiuni cu caracter înalt speculativ. Deci a fost pusă inițial pentru a apăra pe consumatori care aveau speranțe că dacă faci afaceri cu o bancă, cumperi titluri de valoare conservatoare. Acum la a treia întrebare, nu mai aduc aminte care e a treia întrebare. Dacă puteți să o repetați. Cover Să am și răspuns la ea. Da. No, uh, the third question. Care era a treia întrebare? Dacă doriți sau puteți cumva să o repetați. Terza domanda era eh, come mai eh, la Fed a... Eh, cum se poate ca Rezerva Federală să fi făcut investiții atât de mari în băncile europene. Trebuie să luați legătura cu domnul Bernanke. Am obținut destul de multe documente în ce privește sfârșitul anchetei. Una dintre provocări, o să vă spun uh, deschis și cred că președintele Kling o să înțeleagă că am avut un calendar destul de strâns. Am fost numiți în iulie 2009 și am avut de a alcătui o echipă de anchetă de la zero și să dăm un raport inițial în decembrie 2010, apoi în 2, ianuarie 2011. Deci am deschis multe uși. Ce am spus în observațiile mele era că eu cred că am deschis multe uși în sensul că am expus multe informații care nu erau cunoscute înainte. Dar ce am spus în uh, comentariul introductiv și cred este că am deschis multe uși în anchetă și ancheta ar trebui să continue. Rezerva Federală recent, după cum știți, a eliberat mai multe informații, cine a folosit acea fereastră de discount și e nevoie de continuare. Dacă nu din partea Congresului, atunci alte organisme cu putere de anchetă. Președintele, mulțumim foarte mult. Și acum Pervanș încă o dată are ocazia să pună întrebări. Mulțumesc, domnule președinte. Este foarte important ceea ce ne spuneți. În același timp revin la prezentarea dumneavoastră. Eh, cei care ne ascultă și care așteaptă un mesaj că lucrurile se vor schimba, există foarte multe îngrijorări. Munca comisiei dumneavoastră s-a încheiat, eh, raportul nostru va fi elaborat eh, în timpul verii și, în fine, dacă este o concluzie din ceea ce spuneți, este că oamenii politici trebuie să reziste pieței, trebuie să fie suficient de puternici pentru a impune actorilor de pe piață uh, instrumentele de care avem nevoie pentru ca piața să funcționeze bine și proximitatea care există în Statele Unite și aici face lucrurile extrem de dificile. ceea ce ați spus despre pachetul Dodd-Frank, care este periclitat de dorința unora din Congres să nu acorde autorităților modalitățile de a pune în aplicare legislația. Uh, același fenomen apare și în Europa. Ați anunțat foarte multe măsuri ambițioase în domeniul, în domeniul reglementării, al supravegherii, și noi lucrăm chiar acum la dereglementare, însă ne confruntăm cu aceleași dificultăți ca și dumneavoastră, statele membre, odată ce au acceptat principiul consolidării mecanismului european de super, supraveghere, uh, statele membre ulterior au uh, s-au dovedit reticente, ca să spunem așa, atunci când a venit vremea să numească anumite persoane în funcție de a conduce aceste autorități de supraveghere sau uh, atunci când a venit vorba de finanțarea acestor autorități. Ați dat un răspuns unui alt coleg Borghezio în legătură cu separarea între băncile de investiții și băncile de economii. Este un și una dintre propunerile pe care o fac în raportul meu final și care merită să fie examinate îndeaproape. Și revin la ceea ce vă spuneam adineauri în cadrul conferinței de presă. Atunci când aici, la Comisia Criză, în raportul interimar, am adoptat o abordare holistică a cauzelor crizei, pentru că vorbim despre o criză economică, financiară, și socială. Sergio Coferati a reluat exact aceste idei. Prima versiune de analiza a crizei s-a confruntat cu cei care nu vroiau să vadă originile sociale ale crizei, conform cărora piețele financiare ar, au exploatat presiunile asupra salariilor pentru a autoriza credite în condiții nesustenabile către populație, însă în același timp, dacă propuneam lucruri prea radicale în ceea ce privește piețele financiare, nici aici nu mai găseam consens. În mod fundamental, eu cred că Această idee că cei care sunt la originea crizei vor găsi și soluțiile nu mi se pare logică. Pentru că ați spus-o chiar dumneavoastră astăzi. Există un arbitraj reglementar, există o putere a lobbyurilor piețelor financiare, ceea ce înseamnă că pentru funcționarea democrației și a pieței noastre, avem nevoie să organizăm o rezistență sau cel puțin să revenim la esența democrației care să permită o contragreutate. Sper că munca noastră în Comisia Criză va reprezenta o cărămidă în acest sens. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici și Sper că și, cred că și președintele nostru vă va uh, exprima aceleași mulțumiri. Uh, poi mâine colegii noștri vor putea depune amendamente în cadrul calendarului foarte strict al comisiei noastre. De aceea, cred că lămurile dumneavoastră din această dupămasă vor fi utilizate în mod optim de către colegilor, colegii noștri Uh, sperăm însă că nu vor intenționa să rescrie în mod complet proiectul de raport. Uh, nu cred că se va întâmpla acest lucru văzând spiritul în care ați intervenit dumneavoastră. Da, aveți încă căștile și așadar pot să spun câteva lucruri în german acum. Și V-ați respectat uh, cuvântul. Când ne-am în, întâlnit în Washington, ne-a spus că veți veni la noi și ne veți prezenta rezultatele muncii dumneavoastră și vă mulțumim pentru acest lucru. A fost o discuție foarte de- deschisă și ne impresionează atât rezultatele dumneavoastră, cât și atitudinea foarte deschisă și foarte curajoasă pe care o aveți în uh, prezentarea și în transmiterea acestor rezultate. Ne impresionează de asemenea și deschiderea cu care ați răspuns la multe întrebări. Și am ajuns la concluzia că avem uh, rezultate similare în concluziile noastre. La sfârșit au fost atinse aspecte legate de structurile sociale, de dezechilibre și și noi suntem convinși, ca și dumneavoastră, că încă nu s-a terminat această criză și va mai dura mult timp. De aceea este foarte important să existe o egalitate între Statele Unite și Uniunea Europeană. Cred că nu se poate ajunge la un acord unanim în G20, însă este foarte important ca Statele Unite și Uniunea Europeană să acționeze coordonat pentru ca pentru, ca, pentru a putea folosi aceste posibilități pe care le avem în aceste momente. Vă mulțumesc din nou și ne pare rău că mâine trebuie să părăsiți Europa și comis- comisia noastră, însă poate ne vedem altă dată. Vă urez toate cele bune. Vă mulțumesc foarte mult. Doresc să vă spun că a fost un privilegiu enorm prezența alături de dumneavoastră. Apreciez uh, acest lucru și sper că munca noastră vă va ajuta în finalizarea deliberărilor dumneavoastră și să sperăm că în cadrul, uh, în viața noastră, nu va trebui să reunim din nou o comisie CRIS și o comisie care se ocupă de criza financiară. Sper Cred că din uh, multe puncte de vedere cel mai important lucru pe care l-am făcut în acest raport, dincolo de concluzii, se referă la faptele, la stabilirea faptelor din ultimii 30 de ani. Faptele sunt lucruri foarte importante. Um, sectorul uh, financiar a criticat punctele noastre de vedere. Um, și în ultimele două luni de când a fost publicat acest raport nu s-a făcut referire la lucruri uh, concrete. Eu mă bazez pe fapte și pe baza acestor fapte sper că pe viitor vom putea construi un, un viitor o lume mai bună. Vă mulțumesc! Thank you. Now, now, Yes. Do you have a pen? Yeah.